declarațiile de un minut. Primul este colegul Georgios Papastamkos. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă informez în legătură cu provocările Turciei împotriva Greciei. Încălcările repetate ale uh, teritoriului grecesc, spațiului aerian grecesc, prin uh, aviații aviația militară a Turciei, care intervine în spațiul aerian deasupra insulelor grecești. Marea Egee este o zonă care ține de uh, teritoriul uh, Greciei. Din nefericire, uh, pe Marea Egee uh, intră și uh, imigranți turci în Grecia, ceea ce destabilizează situația din regiune. Noi trebuie să condamnăm aceste provocări ale Turciei și trebuie să condamnăm faptul că um, teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este um, încălcat de către Turcia. Mesajul nostru trebuie să fie foarte clar, să spunem că acest comportament al Turciei se îndepărtează de perspectiva europeană în acest fel. Mulțumesc! az európai intézményeiben dolgozó új tagállamok urmând măsurile discriminatorii introduce în 2004, care, care au afectat funcționarii care lucrează pentru instituții și care au venit din noile state membre, Uh, măsuri găsite ca fiind ilegale de către Curtea Europeană de Justiție în 2008, aș dori să vă atrag atenția asupra unei alte decizii discriminatorii. Cu patru ani mai târziu, mai târziu găsim că acești cetățeni ai noilor state membre sunt văzuți ca uh, cetățenii unor state membre de mâna a doua. Anul trecut a fost uh, deschisă o Uh, competiții în legătură cu șef, un șef de unitate al unității de interpretare maghiară în Parlamentul European. Uh, acest șef de unitate are uh, anumite atribuții și joacă un rol important în asigurarea faptului că terminologia specializată a Uniunii Europene va fi tradusă corect în limba maghiară a existat un candidat de limbă engleză și un candidat de limbă maghiară și am fost surprins să aflu că uh, s-a dat preferință candidatului cu limba engleză. Este vorba de o discriminare și mi se pare inacceptabil. Uh, acest lucru va Uh, aduce daune instituțiilor europene Uniuni, și traducerii documentelor în limbile comunitare și aș dori să protestez împotriva acestei decizii. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank. Sie werden da... Mulțumesc. Bineînțeles că veți obține un răspuns. Următorul vorbitor, Cristian Silviu Bușoi. Cristian Silviu Buzoi. Cristian Silviu Bușoi, se pare că nu este în sală, atunci Marian Harkin, doamna Marian Harkin. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. În această după-amiază v-am ascultat pe dumneavoastră și pe alți vorbitori uh, făcând declarații despre situația teribilă din Gaza și despre nevoia unei încetări imediate a focului și o retragere a forțelor israeliene din Gaza. Trebuie să spun că în acest context sunt de acord cu domnul Convendit. Parlamentul trebuie să ia o poziție. Nu putem să uh, nu avem nicio uh, poziție. Uh, sigur că um, trebuie să discutăm și despre problemele economice care au legătură, uh, care privesc pe toți cetățenii noștri și una dintre acestea este faptul că Dell uh, concediază 2000 de oameni în vestul Irlandei, un lucru extrem într-un moment mai ales în care trecem printr-o criză economică toată Europa și e un moment foarte greu pentru angajații Dell. În acest context, Fondul European pentru Globalizare ar putea fi foarte important pentru a recalifica angajații angajații și pentru a ajuta promovarea antreprenoriatului. Este crucial ca guvernul irlandez să ceară imediat bani de la acest fond pentru globalizare, pentru ca oamenii să aibă uh, o șansă și pentru a arăta că Uniunea Europeană ajută uh, pe toți angajații aflați în dificultate și pe cei din uh, estul Irlandei. Mulțumesc. Acum domnul Richard uh, Cernețchi mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Iată că ne aflăm chiar după uh, un acord în legătură cu gazele rusești care să fie trimise către statele membre ale Uniunii Europene. Însă unde sunt aceste gaze naturale? Eu cred că statele membre ale Uniunii ar trebui să dea dovadă de solidaritate în uh, asemenea circunstanțe. Cu toate acestea, solidaritatea a lipsit chiar de la începutul acestui conflict. Diverse state membre au avut poziții foarte, foarte diferite și, din fericire, în final am reușit să încercăm să avem o linie comună. Știu că vom dezbate acest subiect peste câteva zile, dar vreau să spun foarte clar că Rusia utilizează un instrument economic pentru scopuri politice. Uniunea Europeană are nevoie de o politică energetic, energetică comună și nu o politică energetică uh, făcută de către statele membre mari. Vă mulțumesc. Acum, domnul Laszlo Tökes. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, știm că uh, băutura Coca-Cola sau uh, chipsurile sunt uh, dăunătoare pentru sănătate. Știm că și alte produse sunt problematice dar uh, s-au făcut anumite de declarații în legătură cu vinul, de exemplu, și noi în regiunea noastră uh, producem vin. S-au dat bani europeni celor care uh, decid să nu se mai implice în producția de vin. În bazinul Carpaților avem o tradiție istorică și în Ungaria istorică aveam uh, podgorii uh, enorme, 600.000 de hectare erau alocate în 19 erau la un moment dat alocate acestei producții. În 1944, în 1948 încă se mai producea pe 200.000 de hectare, acum nu mai sunt decât 40.000 de hectare. Cu alte cuvinte, Mă refer la, baza, uh, la bazinul carpatic și la faptul că în această zonă producția de vin a fost distrusă. Uh, maghiarii cred în sănătate și în, uh, într-un vin bun și vă doresc toate cele bune. Mulțumesc, doamna Marilu McDonald. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc în legătură cu Palestina. Am văzut că în remarcile anterioare ați fost destul de timid în legătură cu poziția dumneavoastră față de Israel. 900 de palestinieni au murit, o treime dintre aceștia copii și cu toate acestea noi nu condamnăm în mod total brutalitatea Israelului. Acest atac nu este doar disproporționat, este nejustificat, nu este motivat de către necesitatea de securitate a Israelului. Este un atac cinic și clinic nu asupra Hamasului, ci asupra populației palestiniene. Și eu cred că acum statele membre au obligația morală de a utiliza toate puterile lor diplomatice pentru a determina Israelul să termine cu aceste violențe. Nu va avea niciun rezultat să tratăm cu mănuși Israelul. Israelul trebuie să înțeleagă că vor exista consecințe ale acțiunilor sale. Cer deputaților europeni să uh, suspende imediat acordul Euromed și toate acordurile de comerț dintre Uniunea Europeană și Israel. De asemenea, trebuie să uh, nu mai actualizăm relațiile între Uniunea Europeană și Israel până atâta timp cât Israelul brutalizează cetățenii palestinieni. Aceste sentimente trebuie să fie puse în practică, pentru că au fost auzite suficient în acest hemiciclu. Doar așa putem avea un proces de pace în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc cât de dificil este subiectul rezultă și de modul în care interveniți dumneavoastră pentru că veți depăși de fapt minutul de intervenție și vom avea miercuri o dezbatere. Dar acum Kitty Stinet. My constituents. Alegă, uh, circumscripția mea a fost uh, teribil influențată de vestea pe care a primit-o săptămâna trecută despre pierderea celor 2000 de slujbe la Dell, despre care a vorbit colega Harkin. Și probabil se vor mai pierde și alte 2000 de slujbe care depind de producția lui Dell în Irlanda. Dell se mută la Lodz, în Polonia, cu ajutorul unui ajutor de stat de aproximativ 52 de milioane de euro. Poate să ne explice, domnul comisar, uh, dacă acest ajutor respectă regulile Uniunii Europene și ne poate asigura Comisia că destule uh, o sumă suficientă din uh, Fondul pentru Globalizare va fi oferită pentru a crea noi locuri de muncă? Dimita Stoianov. Dimita Stoianov, următorul vorbitor. Уважаеми дами и господа, преди два дни четири училища в град Бургас Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Cu două zile în urmă, patru școli din orașul bulgar, din Burgas, au fost vandalizate sau uh, uh, făcut uh, anumite desene și inscripții cu grafiti uh, pe uh, zidurile acestor școli cu referire la uh, gheauri care este un termen uh, medieval utilizat de către musulmani pentru cei care nu erau de această religie. Doamnelor și domnilor, uh, trebuie ca acest lucru să ne arate care este mentalitatea Turciei în uh, față de Uniunea Europeană. Turcia nu trebuie să adere la Uniunea Europeană pentru că promovează xenofobia bulgarii sunt victimele urei și intoleranței etnice. Parlamentul European se împotrivește rasismului și astfel vă rog să uh, susțineți declarația noastră scrisă împotriva rasismului turc împotriva bulgarilor. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit eforturile președinției cehe în ce privește actuala criza a gazului, însă doar uh, medierea unei crize după alta nu este o soluție. Uniunea Europeană nu poate să, să rămână în acest rol de babysitter și, sau de copil teribil. O concluzie este clară, să te bazezi pe o alianță strategică cu Rusia nu poate fi văzut decât o, ca o greșeală strategică rădăcina acestei crize nu este Ucraina. Pentru că rădăcina se află în criza din Gazprom. Gazprom n-a reușit să-și îndeplinească angajamentele. Pentru că de 8 ani producția de gaz a Gazprom a stagnat la același nivel. Și acesta este un rezultat tipic atunci când ai un control al statului asupra producției și nefiind capabil să uh, livreze gaz și uh, clienților ruși și clienților europeni, l-a făcut pe domnul uh, Putin să creeze această criză și să folosească Ucraina drept țapi spășitor. Dar asta face pentru noi și mai important nevoia de a ne concentra asupra activităților de a găsi noi resurse de energie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Următorul Doamna Corzana Covaci. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Criza economică, care inițial se credea că, va fi, că a fost doar o sperietoare mass media, deja afectează toate statele membre, ne afectează familiile și cetățenii. În legătură cu consecințele recesiunii, avem o comunicare a Comisiei în acest sens care ne atrage atenția asupra faptului că nu suntem cu toții în aceeași situație. Cei care se află în regiunile periferice ale Europei și ale societății, societății sunt afectați mult mai mult. Uh, vrem ca această situație de criză să nu ducă la afectarea conceptului de muncă decentă și de aceea aș dori să salut comunicarea Comisiei și de asemenea declarația făcută de domnul comisar Spidla, care a declarat că trebuie să uh, îi ocrotim pe cei mai vulnerabili din societatea noastră pentru ca aceștia să fie susținuți în această, er, în această epocă de încetinire a activității economice. Astfel, nu vom avea o uniformitate forțată în Uniunea Europeană și sper că Parlamentul European va fi un partener în acest exercițiu și că ne va susține. Vă mulțumesc. Urmează domnul Cibi Magor Ismail. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi ne confruntăm cu un paradox, pentru că majoritatea consumatorilor europeni sunt împotriva organismelor modificate genetic, însă în același timp ei le cumpără atunci când aceste produse sunt disponibile în supermarketuri. Mulți consumatori nu știu că acestea se vând în Uh, Europa sau cad în capcana uh, etichetelor înșelătoare și nu știu ce cumpără. O soluție ar fi să se menționeze pe etichete lipsa organismelor modificate genetic în uh, alimente, dar deocamdată nu există niciun fel de prevedere europene și asta dă libertate statelor, dar în același timp și confuzie și distorsionarea pieței. Pentru că unele țări au introdus prevederi de acest tip non-GMO, alte țări refuză să dea astfel de informații. Oamenii vor să facă alegeri pe baza propriilor valori și nu conform studiilor uh, de siguranță. Dacă ne pasă de ce cred consumatorii, atunci ar trebui să fim transparenți până la capăt și să le dăm uh, posibilitatea să aleagă. De aceea cer Comisiei să ofere cadrul uh, juridic pentru uh, etichetarea GM Free la nivel european. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Boguslav Rogalski panie przewodniczący! pragnę z tego miejsca wezwać. domnule președinte Aș vrea să mă bazez pe articolul 13 din Tratatul Înființării Comunității Europene pentru a solicita să se ia măsuri împotriva discriminării pe motive etnice. Doi din trei lituanieni care sunt de origine etnică Polon și care au fost aleși în Parlamentul European sunt privați mandatul pe care l-au obținut, afirmându-se că uh, sunt identificați ca fiind uh, polonezi. Situația este absurdă, scandaloasă și dovedește că avem de-a face cu o discriminare pe criterii etnice și care încalcă drepturile minorităților etnice într-o manieră care este inacceptabilă în Uniunea Europeană. Mulțumesc, Daniel Stoț. Mulțumesc, domnule președinte. Be- Posselt, uh, dar și uh, comunitățile uh, din Sudeți au propus ca Republica Cehă să anuleze decretele din perioada apostolică, pentru că știm că ele au fost luate după încheierea celui de-al doilea război mondial și era vorba despre acorduri cu cele patru puteri, deci nu este vorba nici de cum de un fel de tumoră în legislația europeană. Mai degrabă mi se pare că domnul Posselt intră în contradicții eh, cu regulile moderne ale integrării europene. Domnul Posselt eh, atacă Republica Cehă, dar în eh, vremurile noastre în uh, Cehia trăiesc sute de cetățeni de etnie germană în condițiile cele mai bune și eu personal uh, fac parte din uh, această etnie și eu în calitate de etnică germană am fost aleasă. Nicolin Bulzesc. Domnule președinte, criza gazului a lăsat sute de mii de case din uh, Uniunea Europeană fără încălzire în această perioadă extrem de rece. Europa de Est a fost afectată cel mai mult de această dispută care a dus la închiderea unor școli și fabrici. Și chiar dacă Kievul și Moscova au semnat un acord uh, facilitat de Uniunea Europeană, vedem acum că doar după câteva uh, ore s-a anunțat că uh, livrarea de gaze va fi întârziată câteva zile pentru că nu s-a primit la Moscova o copie a acordului

Și chiar dacă gazul ar începe uh, să curgă acum uh, pe conductă în Ucraina, tot ar mai dura 46-48 de ore până să ajungă la, primele, la statele estice din Uniunea Europeană. În concluzie, avem nevoie de o politică de securitate energetică comună pentru a evita astfel de situații în viitor și pentru a ne asigura siguranța uh, furnizării. Uh, salut implicarea Parlamentului în dispută și sper că un acord uh, va fi semnat cât mai repede pentru a evita un conflict și mai dur. Mulțumesc Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut am avut aniversarea a 40 de ani de dezarmare nucleară. Cu un an în urmă adoptasem o rezoluție cu care președinția, Consiliul și Comisia prin care ceream președinției Consiliului și Comisiei să uh, intensifice controlul mai strict al acestui tratat de neproliferare. Știm că acest lucru nu a avut succes de plin. Această rezoluție cerea și ONU să returneze armele nucleare. Atunci când am venit în acest parlament în luna noiembrie, aș dori să vă întreb în ce măsură s-a ținut cont de aceste cereri și în ce măsură au avut succes. Știm despre scutul antirachetă în Republica Cehă și în Polonia, care ar putea să ducă la uh, probleme continue între Rusia și Uniunea Europeană. Domnul Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte. S-a discutat intens, inclusiv în această seară, despre criza gazelor de fiecare dată se spune cât de grav și cât de periculos este nivelul de dependență energetică al uniunii europene de fiecare dată se repetă că soluția este reducerea în continuare a dependenței de surse unice de energie trebuie însă să nu uităm și de un alt imperativ cel al economiei de energie care este nivelul de risipă de energie în uniunea europeană în acest moment e greu de spus unii analiști vorbesc chiar despre o treime din consumul total cu titlu de exemplu pot să spun că dacă importurile de gaz rusesc ale româniei sunt de circa paisprezece milioane de tone echivalent petrol pe an aproape un milion de tone echivalent petrol pe an sunt risipite din cauza izolării deficitare a blocurilor de locuințe. din păcate legislația comunitară nu este de natură să sprijine rezolvarea acestei probleme pentru că limitează într un mod de neînțeles fondurile europene care pot fi alocate proiectelor de reabilitare termică cred că ar trebui să ne punem zi de zi următoarea întrebare ce este mai simplu să căutăm surse noi de energie să căutăm trasee noi de tranzit sau să nu uităm că prin metode simple putem să economisim o bună parte din energia risipită? mulțumesc. Milos Koterek. Milos Koterek, următorul vorbitor. Stimate președinte, stimate colegi, stimați colegi, acest, în anul acesta sărbătorim uh, 10 ani de la introducerea euro. Iar pentru ianuarie, Slovacia a devenit cel de-al 16-lea stat membru al zonei euro. Noi suntem uh, mândri uh, de această reușită. Am început să utilizăm uh, moneda unică. Populația noastră se obișnuiește treptat uh, cu uh, utilizarea euro Uh, am trecut la zona euro după câțiva ani uh, de la intrarea în Uniunea Europeană și avem acum posibilități noi de a contribui la stabilitatea noastră și la o mai bună dezvoltare a Slovaciei. Doresc să adresez mulțumiri tuturor celor care au susținut introducerea euro în Slovacia și sper să ne aducă noroc ca simbol al unei Europe integrate. Mulțumesc! Marie Panayotopoulos Casiotu, următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Deoarece nu va exista o dezbatere în Parlamentul European pe tema asta, aș vrea să subliniez încă o dată cât de important este pentru Uniunea Europeană să respectăm propunerea Consiliului privind marinarii în Uniunea Europeană, pentru că este vorba despre locurile de muncă pentru uh, marinari și uh, transporturile navale europene trebuie să creeze condiții de muncă um, acceptabile uh, pentru toți cei care lucrează pe mare. Pentru că um, pe mare se desfășoară și comerțul internațional și eu cred că mulți tineri ar trebui să își lege activitatea de viitoare de munca pe o navă și să aibă încredere în asemenea locuri de muncă. Iorg Latfrit, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doresc să mă refer la un transport ilegal de animale care a fost descoperit în Austria și mă străduiesc mult să obțin uh, un termen pentru aceste intervenții de un minut uh, deși colegul Rogalski a avut ocazia să intervină de trei ori până acum. Este vorba despre um, un transport ilegal de pui de câini uh, de rasă um, înspre Spania toate certificatele însoțitoare erau falsificate și au fost încălcate în mod criminal condițiile și criteriile europene pentru transportul animalier. Uniunea Europeană trebuie să stabilească niște norme minimale care să poată fi uh, respectate și controlate în toate statele. Uh, pentru că până acum toți cei care aveau responsabilități în protecția animalelor nu au acționat. Mulțumesc. Ierco Cacin este următorul vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Masacrul sângeros împotriva palestinienilor din Gaza este un simbol al unei activități insuficiente. Câți palestinieni trebuie să moară până când instituțiile europene să ia măsurile cuvenite? Uniunea Europeană consideră că este vorba de relații internaționale cu un uh, actor internațional important. Însă atunci când armata israeliană atacă o școală plină de civili finanțate de către Uniunea Europeană, nu mi se pare că este corect. Nu există nici uh, o reglementare împotriva acestui lucru, se pare. Aceste acțiuni israeliene mi se par uh, disproporționate și inumane, sunt imorale, perverse și bizare, pentru că este vorba doar de o campanie electorală extrem de sângeroasă. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc domnule președinte. Vreau să folosesc această ocazie pentru a susține ideea de a susține Jocurile Olimpice Speciale din fonduri europene din Varsovia din 2010 și pe cele din Atena din 2011. Comisia Europeană a alocat 5 milioane de euro pentru aceste jocuri olimpice speciale care s-au ținut în Irlanda în 2003 și a fost o ocazie extraordinară și foarte plăcută pentru cei care au participat. Noi în Uniunea Europeană trebuie să susținem voluntariatul în sport. Domnule președinte, pot adăuga că există o declarație scrisă pe acest subiect pe care membrii o pot uh, susține semnând-o și uh, vă uh, îndemn să susțineți finanțarea europeană pentru acest eveniment olimpic este de special. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Iaromir Kolicek. Hezký nou rok, pane předsedo. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, doresc să-mi exprim nedumerirea în legătură cu faptul că printr-o ironie a sorții, Eh, guvernul ceh eh, nu a eh, reușit în ce privește relația cu Rusia să înregistreze un progres pentru că a amânat negocierile cu Rusia. La fel de mirat sunt și în legătură cu poziția Comisiei pentru că Uh, deja Con bendit uh, a vorbit despre reluarea activității unei centrale uh, atomice. Eu cred că trebuie să fim solidari într-un fel cu slovacii și cu bulgarii. Emanuel Angelakas. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mă refer la acest subiect al gazelor naturale Um, care în ultimele zile au demonstrat că și în acest domeniu se poartă o luptă. Într-un fel, multe state membre ale Uniunii Europene sunt ostatice în acest conflict, uh, ceea ce creează pentru cetățeni și pentru industrie probleme serioase. De asemenea, uh, dovedește că există o mare neîncredere între părțile implicate. Nici măcar Uniunea Europeană nu a reușit să um, contribuie la soluționare. Eu cred că pe termen lung trebuie să uh, găsim niște uh, măsuri în acest domeniu. Trebuie să vedem uh, care este structura energetică a Uniunii Europene și să ne servim să găsim și alte surse de energie. Oricum, însă Uniunea Europeană trebuie să participe serios la discuțiile privind o asigurare uh, durabilă a furnizării de gaze naturale. Uh, nu putem menține situația așa de instabilă cum este acum. Marin Noel Lineman nu este aici. Silvia Adriana Țicău. Auch nicht da? Doch, wunderbar. Okay, bitteschön uniunea europeană trebuie să aibă ca prioritate elaborarea unei strategii energetice comune i a unui plan de aciuni care să îmbunătăească sigurana energetică a uniunii. întreruperea furnizării prin ucraina a gazelor naturale către statele membre ale uniunii a arătat dependena uniunii de furnizorii săi tradiionali de asemenea temperaturile scăzute din această iarnă au pus serioase probleme operaionale furnizorilor de energie electrică care au înregistrat valori istorice ale consumului. uniunea trebuie să elaboreze o strategie europeană pentru modernizarea gridului energetic pentru creterea eficienei energetice i pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie realizarea proiectului nabucco construcia de terminale de gaz lichefiat în porturile europene investiii în centrale nucleare mai sigure creterea eficienei energetice i creterea utilizării energiilor regenerabile trebuie să se afle printre aciunile prioritare comune dedicate creterii siguranei energiei a uniunii. comisia europeană împreună cu banca europeană de investiii i cu guvernele statelor membre trebuie să identifice i asigure finanarea acestor proiecte prioritare. mulumesc. Mulțumesc. Pentru un minut acum, Mitchell. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că doresc să ridic problema situației din Zimbabwe. Se pare că dacă nu vedem o anumită situație la televizor, nu ne mai pasă de ce se întâmplă acolo. Recent, Justin Mukoko, uh, uh, directorul executiv al Zimbabwe Peace Project și uh, șeful unui ONG pentru drepturile omului din Zimbabwe, a fost răpit, a fost ținut 21 de zile, nu se știe unde, și a reapărut după aceea într-o curte de justiție din Harare, având pe față semnele bătăii și torturii. Toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că este un apărător al drepturilor omului și acum este ținut ținut în, uh, la carceră și la fel și alți cetățeni obișnuiți sau lucrători pentru drepturile omului suferă aceleași lucruri uh, în mâinile regimului Mugabe. Sigur că s-au spus uh, multe lucruri și multe declarații de condamnare față de acest regim, totuși coșmarul pentru zimbabwenii obișnuiți continuă negreșit și cred, doamnă președinte, că este timpul să ne reexprimăm interesul față de această problemă, să dăm mandat Consiliului și Comisiei pentru a trage odată la răspundere uh, pe uh, cei care au aceste activități criminale împotriva uh, apărătorilor drepturilor omului. Mulțumesc, doamna De Rosa, acum. Domnul De Rosa. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să Salut declarația făcută de președintele Parlamentului în seara aceasta în legătură cu Gaza și faptul că vom elabora o rezoluție în care să îndemnăm spre un armistițiu. Există 900 de victime deja și uh, asta dovedește uh, lipsa de rațiune a unei politici de forță. Uh, există în clipa de față, practic în uh, Gaza, un milion și jumătate de prizonieri ai războiului, într-un fel mor femei și copii din rândul palestinienilor de ce s-au făcut ei vinovați? Ce scuză pot avea europenii în a-și continua uh, relațiile comerciale cu Israelul? Consiliul European nu trebuie să găsească scuze, trebuie să ducă la acțiuni concertate care să determine o uh, oprire a conflictului în această zonă pe baza unui dialog constructiv cu toți reprezentanții și toate părțile ocupate. Mulțumesc! Ați depășit puțin timpul. Doamna Foltin Pica are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, doamne președinte. Uniunea Europeană este o organizație de țări care au valori comune. Și Uniunea ar trebui să facă tot ce este în putință pentru a opri promovarea URI. Operatorul francez de Eutelsat a decis să transmită un canal de televiziune care are legătură cu Hamasul. Se numește Al-Aqsa TV care atacă populația Israelului în programele sale. Eutelsat a dovedit încă o dată că uh, afacerile n-au nicio legătură cu etica. De asemenea, uh, canalul uh, NDT TV din China este blocat și în ciuda protestelor, uh, șefii Eutelsat, Comitetul de Conducere Eutelsat, refuză să schimbe decizia în această privință. Consiliul de Conducere Eutelsat uh, are un mod foarte ciudat de a lua decizii. Mulțumesc, doamna Figueiredo. Un minut. Gostaria de utilizar esta posibilidade de intervenție. Vă mulțumesc, aș dori să mă folosesc de această ocazie Doamna Figueiredo. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Atacul Israelului asupra fâșiei Gaza este o crimă de război și o crimă împotriva umanității. Este tragic, tragic ceea ce s-a întâmplat. Au murit deja 900 de palestinieni, printre care mulți copii și există mii de răniți. Trebuie să cerem un sfârșit al acestor atacuri și al blocadei israeliene care a transformat Gaza într-un uh, lagăr de concentrare. Trebuie să putem vorbi, să ne declarăm a fiind, ca fiind împotriva acestor masacre. Trebuie ca populația de pe toate continentele să protesteze împotriva acestor crime. Uniunea Europeană și alte organisme europene trebuie să ceară sfârșitul imediat al atacului asupra fâșiei Gaza și să ceară sfârșitul uh, blocadei israeliene. Iar acum, domnul Sverina. Mulțumesc, doamnă președinte. Recent am fost uh, uimit de faptul că unele companii de asigurări din Cehia au încetat să mai dea prime speciale, reduceri speciale femeilor care cumpără asigurări pentru mașină. Companiile de asigurări au folosit uh, legislația antidiscriminare drept justificare a acestei decizii și aceasta este o ilustrare a faptului cum uh, anumiți politicieni și anumite ONG-uri care uh, duc la extrem egalitatea de, de șanse. Nu trebuie să ignorăm datele statistice care demonstrează faptul că femeile se comportă diferit la volan de bărbați, și, în alte, cu alte cuvinte sunt mai prudente. Este ridicol să pretindem că bărbații și femeile sunt același lucru. Femeile și bărbații sunt diferiți și există motive biologice pentru asta. Suntem meniți să ne complementăm unii pe ceilalți. Mulțumesc, domnul Batten, vă rog. Uh, thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte o campanie care a dus la rezultatele unui sondaj au fost publicate recent și s-a vorbit despre uh, cetățenii europeni 38 de uh, persoanele care au participat uh, au fost favorabili unui referendum. Din păcate, nu există în clipa de față șansa organizării unui referendum privind tratatul de la Lisabona, așa cum s-a uh, propus. Britanici doresc uh, comerț liber, uh, doresc uh, o libertate uh, a comerțului care să nu fie neapărat uh, guvernată de către reglementări ale Uniunii Europene. Sigur că există și uh, Uh, dorințe de integrare, dar dacă s-ar supune la vot ideea integrării comerciale în Uniunea Europeană sau ieșirea, cred că majoritatea ar fi favorabilă ieșirii din această integrare. Doamne președinte, aș dori să-mi uh, exprim lipsa de, uh, să-mi exprim preocuparea în legătură cu lipsa de rigoare științifică în legătură cu uh, rapoartele pe care le redactăm noi în Parlamentul European Uh, o, rezultatele științifice trebuie să fie uh, riguroase în legătură cu produsele fitosanitare. Am abandonat uh, procesul științific al evaluării de risc și există diferențe de tratament între propunerea noastră și directiva REACH. Doamnă președinte, noi Uh, dăm un nume rău legislației europene uh, prin această lipsă de rigoare științifică. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Binev are cuvântul acum. Tu, colegii. Doamne președinte, dragi colegi, criza gazului care a lovit Europa la începutul anului 2009 a luat repede proporții dezastroase pentru Bulgaria. Nu există niciun fel de alternativă pentru Bulgaria în ce privește alte surse de gaz din alte țări sau din țări din Uniunea Europeană. Nu voi discuta decizia extrem de prost gândită de a face țara noastră dependentă total de Rusia ce trebuie să facem acum este să luăm măsuri care să ducă la controlarea acestei crize. Pentru Bulgaria asta înseamnă să găsești o alternativă care îi va permite să iasă de, din dependența față de Rusia și de aceea Bulgaria ar trebui să urmeze exemplul Slovaciei și să decidă să repornească blocurile 3 și 4 ale centralei nucleare, pentru că doar așa Bulgaria poate reduce Uh, uh, problemele pe care le are acum. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Petre. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi, având uh, în vedere că anul acesta 2009, este abia la început aș vrea să, să vă spun tuturor că în opinia mea el nu este un an obișnuit. în 2009 se încheie două decenii de la sfârșitul războiului rece și dărâmarea tuturor zidurilor ce despărțeau țări dar și europa în est și vest în libertate și democrație într o parte și regimuri totalitare în cealaltă parte. ca deputat român dar și ca cetățean român care a cunoscut dictatura cred că aceste două decenii au însemnat pentru o parte dintre noi tranziție iar pentru cealaltă parte acceptare. cred în egală măsură că în ciuda contextului anul două mii nouă ar trebui să fie cel în care acțiunea noastră și în egală măsură acțiunea comisiei europene să consacre o singură europă pentru toți europenii o europă în care fiecare din cei cinci sute de milioane de europeni să simtă că drepturile lui sunt garantate că solidaritatea este reală că nimeni nu mai poate fi discriminat că nimeni nu trebuie să se mai simtă străin sau tolerat în europa unită că suntem cu toții cetățeni europeni care se simt la fel indiferent de locul în care ne aflam fiecare înainte de. o mie nouă sute optzeci și nouă Mulțumesc foarte mult, domnul Ianovski. Pani przewodnicząca, Parlament Europejski. Vă rog, domnule Ianovski. Mulțumesc, doamna președintă. Parlamentul European a insistat în multe ocazii asupra necesității protecției mediului înconjurător uh, și pe problemele ecologice. Eu aș dori să uh, menționez uh, faptul că tineri interesați de protecția mediului au atras atenția asupra unui lucru. Prețurile pentru hârtie și pentru hârtie reciclată scad situația pe piața poloneză este de așa natură că cei care achiziționează uh, hârtia reciclată afirmă că este uh, prea ieftină, cei care o produc afirmă însă pe de altă parte că este prea scumpă. Eu cred că trebuie să uh, găsim o soluție în interesul mediului înconjurător pentru a rezolva problema, pentru că cei care uh, colecționează uh, hârtie pentru a fi reciclată sunt în felul acesta decepționați. Mulțumesc. Ne-am străduit să dăm uh, ocazia unui număr cât mai mare de uh, vorbitori să intervină uh, în cadrul acestor Um, intervenții de un minut, dar trecem acum la ordinea de zi și are loc uh, acum dezbaterea în comun pe marginea raportului uh, Cristei Clas, directiva cadru referitoare la utilizarea durabilă a pesticidelor și raportul lui Hildred Breyer în legătură cu introducerea pe piață a produselor fitosanitare în Uniunea Europeană. Raportoarele ne vor introduce în subiectul la Clas, pentru patru minute mai întâi. Stimată doamnă președintă, stimați comisari, stimate colegi, stimați colegi. Am